Președintele. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Se reia sesiunea. Procesul verbal al sesiunii de ieri vă stau la vă, uh, stă la dispoziție, există obiecții, se pare că nu este cazul, deci uh, procesul verbal este considerat aprobat. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația